curând toate capitolele de eh, negociere. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, Monsieur Preda. Je donne maintenant la parole à Monsieur Atkins. Mulțumesc, domnule Preda. Dau acum cuvântul domnului, domnului Atkins. Madam Chairman, uh, first of all, can I congratulate... Doamna președinte, în primul rând îl felicit pe domnul raportor uh, pentru acest raport și pentru modul cum a condus delegația care s-a deplasat în Islanda, din care am făcut și eu parte. Nu mai fusesem în Islanda, nu știam la ce să mă uh, aștept în afară de stânci înzăpezite, dar până la urmă Islanda s-a dovedit a fi un loc incredibil unde am uh, întâlnit politicieni incredibili. Iar uh, din acest punct de vedere aș dori să fac câteva observații. Nu am uh, uh nu am divergențe cu domnul raportor, chiar dacă pe alocuri uh, există un oarecare dezacord. Ne-am întâlnit uh, cu ministrul de pescuit care era, care mi s-a părut uh, un om politic de, mod, de pe, pe model stalinist de anii 50, intransigent și ne-a spus răspicat că nici în ruptul capului nu vor uh, adera la Uniunea Europeană și mai erau alții croiți după stilul lui. Se prea poate spune că există o divergență de opinie în Islanda. Sondajele de opinie au arătat că um, opinia publică este împărțită jumătate-jumătate în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, cu toate că se pare că mai degrabă este vorba de un procent de 75-80%. Pe mine m-a surprins la un dineu organizat uh, unde ne-am întâlnit uh, cu uh, liderii grupurilor de dreapta, de centru-dreapta mai conservatori. Ei nici măcar nu erau convinși dacă vor să-și depună candidatura, cu atât mai puțin dacă vor să adere sau nu la Uniunea Europeană. Și eu cred că ar trebui să-și vină în fire și să se, în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, fiindcă dacă nici măcar nu știu sigur dacă vor să adere, eu, eu știu că procesul deja uh, s-a pus în mișcare, dar dar dacă nici măcar nu au habar dacă doresc să adere sau nu, atrib, după, dacă, dacă organizează un referendum și se hotărăște că Islanda dorește să adere la Uniunea Europeană, apoi încep negocierile și după aceea mai, mai, mai organizează un referendum cu privire la termenii de aderare. Deci lucrurile nu sunt foarte clare, lucrurile sunt încă confuze cu privire la motivația pe care o are Islanda. Așa cum a spus și domnul raportor, partidul de, guvern, de la guvernământ este pentru aderare, iar uh, partenerul său de coaliție, noi acum știm cum stau lucrurile cu coaliția, uh, se opune întru totul uh, aderării la Uniunea Europeană. Iar în momentul în care s-a votat în Parlament, partidul de guvernământ a câștigat la diferență de numai un vot iar uh, se pare că partidul minoritar uh, a votat uh, vrând nevrând mai degrabă doar pentru a menține partidul la putere. Iar unul dintre mm, dintre membrii Parlamentului ne-a spus că dorește neapărat să adere la zona euro. Mai degrabă ar prefera să adopte moneda euro decât să adere la Uniunea Europeană. Mi se pare grăitor așa ceva, dar nu cred că se poate face acest lucru. Domnul raportor uh, a pus punctul pe ei în ceea ce privește pescuitul și agricultura. Lucrurile se mișcă în sectorul agricol, dar cred că va trebui să luptăm din greu pentru a ajunge la un modus vivendi în sectorul pescuitului. Pescuitul uh, este uh, piatra de temelie a culturii și economiei islandeze, iar cerințele actuale pe care le facem noi Islandei sunt inacceptabile. Ar trebui, deci, să existe un compromis aici până la urmă, iar principalele probleme, așa cum spune domnul Stevenson la nivel macro, sunt probleme. Uh, mă scuzați, în ceea ce privește macroul trebuie uh, rezolvate, iar uh, la noi în Parlament se manifestă vederi foarte stricte cu privire la acest subiect aproape de nepronunțat. Alte aspecte foarte importante. Ne, ni s-au dat asigurări că eh, se va plăti în curând datoria acumulată acum câțiva ani. Autoritățile locale din Marea Britanie m-au asigurat că eh, guvernul eh, britanic începe deja să primească eșalonat această datorie înapoi se manifestă un interes normal în problemele zonei arctice, iar Islanda, ca membru al Uniunii Europene, ar avea un rol hotărător în ceea ce privește chestiunile legate de zona arctică. Iar acest aspect reprezintă un aspect cheie care va trebui să fie o carte pe care va trebui să o jucăm în negocierile noastre cu Islanda. Încă o dată îl felicit pe domnul raportor. În ceea ce privește conținutul raportului nu sunt probleme semnificative și îi urez toate cele bune. Vă Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Serge. Ook ik was eh, mee op. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu am fost în deplasare cu domnul raportor Preda. A fost uh, prima dată când am fost în Islanda și am învățat foarte multe. Ce mi-a sărit în ochi, însă, este un aspect unde Comisia și Parlamentul deseori uh, sunt uh, foarte deschise în ceea ce privește atitudinea lor vis-a-vis -vis de țări candidate. Aici însă lucrurile mi se par ceva mai complicate în acest caz. Islanda este greu afectată de criza economică. La fel ca și o serie întreagă de țări din același grup care de asemenea se confruntă cu probleme datorită crizei economice. În zona euro, sigur, lucrurile se complică și mai mult. În plus, populația islandeză nu are o atitudine clară în ceea ce privește aderarea. Cred că ar fi bine dacă am modificat puțin aliniatul 9 din uh, rezoluție, faptul că ne îngrijorează situația din Islanda, dar ar trebui să luăm la cunoștință acest lucru. Divergențele din cadrul guvernului pe care le-am constatat uh, nu înseamnă că guvernul nu funcționează sau că ar trebui oprite negocierile de aderare. Opoziția din uh, Islanda pune preț pe continuarea negocierilor și cred că vis-a-vis -vis de guvernul Islandei ar trebui să dăm dovadă de mai mult respect, pentru că aceasta încearcă să reprezinte interesele populației Asta și înainte să se ajungă la aderare. Și încă o observație minoră din partea mea. E păcat că problema uh, capturilor de macro nu a fost încă rezolvată, pentru că de la Islanda am avea ce învăța în ceea ce privește pescuitul durabil. Guvernul islandez cred că ar trebui să se comporte uh, mai bine în ceea ce privește exploatarea acestor stocuri de macro. Și apoi, desigur, și chestiunea uh, pescuitului balenelor. Am fost uh, uh, șocată de faptul că mi s-a servit așa ceva în ziua următoare și pe final, încă o observație, cred că Uniunea Europeană are de învățat din partea Islandei în ceea ce privește energia și uh, centralele uh, hidroelectrice. Mulțumesc foarte mult. Domnul Panzeli, mulțumesc foarte mult uh, îl înlocuiesc pe domnul Sassoni, care este absent astăzi. Raportul domnului Preda reprezintă un document echilibrat uh, care acoperă toate aspectele referitoare la relația dintre Uniunea Europeană și Islanda. Acest uh, text uh, ar trebui să fie sprijinit, ar trebui să subliniem progresul realizat de Islanda în ceea ce privește îmbunătățirea independenței justiției ne bucurăm uh, că uh, toate cele patru capitole de negocieri restante au fost finalizate. Acest lucru arată angajamentul Islandei de a adera la Uniunea Europeană. Totuși, subzistă niște aspecte ce trebuie limpezite. Aspecte care au fost deja menționate. Este vorba de iSave, Sunt de părere că este un lucru pozitiv faptul că autoritățile islandeze sunt gata să soluționeze această problemă, dar e nevoie de mai multe amănunte, fiindcă avem prea multe păreri divergente în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, chiar în rândurile guvernului. Și nu se știe cum uh, vom uh, ajunge la un acord uh, între Uniunea Europeană și Islanda în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor haleutice. Iar în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, este foarte important să nu pierdem de vedere chestiunile ecologice, interdicția vânătorii de, vânatului de balene trebuie luată în considerare. S-a înregistrat progres, ceea ce arată că Islanda dorește într-adevăr să adere la Uniunea Europeană. Grupul nostru va urmări cu atenție evoluțiile ulterioare, dar noi eh, suntem pentru deschiderea noi capitole de aderare și vom eh, înainta unele amendamente în acest sens. Vă mulțumesc, Ana Gomez. Mulțumesc. Eh, Aș dori să mulțumesc domnului Preda pentru acest raport și eu sunt de părere că acesta își va aduce contribuția la consolidarea Uniunii, că aderarea Islandei la Uniunea Europeană va consolida, ne va consolida Uniunea. Eu nu am participat la deplasarea în Islanda, dar cunosc bine această țară și vreau să vă spun că uh, admir foarte mult Islanda și poporul islandez. Eu găsesc că Trăsătura lor principală este această democrație bine rădăcinată, apărarea drepturilor omului și experiența lor dureroasă, dar până la urmă culminată cu succes de depășirea crizei economice. Tot ce s-a întâmplat până la urmă uh, Ah, la nivelul uh, controlului, procesului democratic, uh, economic și financiar, toate acestea reprezintă aturi importante pentru Uniunea Europeană. Asemenea, antevorbitorilor mei sunt și eu de părere că experiența Islandei în uh, domeniul energiei regenerabile, geotermice mai ales, reprezintă iarăși un aspect foarte important pentru Uniunea Europeană. Rolul Islandei la nivel regional și mai ales în ceea ce privește posibilitățile și provocările pe care le reprezintă schimbările climatice uh, în zona arctică, reprezintă iarăși un alt motiv foarte important. Țara mea este unul dintre primii parteneri economici ai Islandei. datorită uh, peștelui cod pe care îl consumăm în cantități foarte mari în Portugalia. Iar uh, dacă tot a venit vorba de sectorul pescuitului. La ora actuală, Comisarul pentru Pescuit uh, revizuiește politica noastră de pescuit uh, din temelii și cred că vom reuși astfel să găsim un compromis uh, unde să se țină cont de îngrijorările normale ale acestei țări. Deci, încă o dată, vreau să manifest sprijinul față de concluziile ce se degajă din raportul domnului Preda. Mulțumesc, domnul Dartmouth are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să um, subliniez câteva aspecte mai controversate. Poate s-a înșelat interpretarea, dar se spune că Islanda ar putea să învețe ceva de la Uniunea Europeană privind pescuitul uh, durabil. Așa a spus uh, colegul nostru, sau așa am înțeles eu din uh, traducere. Dar ideea că ar avea ceva de, de învățat de la noi, politica noastră a fost aceea de a arunca pești morți înapoi în mare, iar uh, stocurile haleutice ale Marii Britanii au fost distruse de Uniunea Europeană, la fel ca industria noastră de pescuit. Și acum trec la următorul aspect. Domnul Atkins a criticat nemilos uh, vederile ministrului de pescuit din Islanda, descriindu-l pe acesta ca stalinist, dar eu vă spun că afirmațiile sale reprezintă o părere viabilă. Dacă ești ministru de pescuit al Islandei, iar economia islandeză depinde într-o măsură foarte mare de sectorul de pescuit, mult mai mult decât orice altă economie a lumii, atunci este foarte normal să să pui sub semnul întrebării, dacă pot să spun așa, aderarea Islandei la Uniunea Europene. Iar uh, domnul ministru nu este nicio măsură stalinist doar pentru că nu este de acord cu domnul Atkins. Îi reamintesc uh, lui Robert Atkins că Islanda de o mie de ani are parlament și este necuvenit ca uh, un deputat al unui parlament cu o viață foarte scurtă să descrie pe cineva care nu este de acord cu domnia sa, astfel numindu-l stalinist. Dați-mi voie să vorbesc acum despre un lucru mai important, extinderea. Islanda este țară candidată la Uniunea Europeană, dar țări bogate, cum ar fi Elveția și Norvegia, nu vor să adereze la Uniunea Europeană, dar țări mai sărace, cum ar fi Kosovo și Croația și probabil Serbia, Muntenegru, ei bine, acestea vor să adere la Uniunea Europeană. În ceea ce privește Islanda, cazul, ă, situația stă altfel. Islanda a fost o țară bogată, se considera o țară bogată. Și aici mi se susține teoria, așa cum a spus uh, domnul Atkins. 75-80% din populație nu doreau să adere la Uniunea Europeană. După aceea i-a lovit criza financiară din 2008. Și Islanda a fost afectată mult mai mult decât alte țări. Iar uh, atunci când Islanda a început să se considere țară săracă, și-a schimbat părerea și atunci multe glasuri s-au manifestat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Iar acum, Islanda, dat fiind uh, abilitățile și creativității poporului islandez despre care s-a vorbit și uh, pentru că sectorul pescuitului este sfânt, s-a redresat, s-a redresat foarte repede și iată, își plătește datoria și Marii Britanii. Uh, un uh, lucru nemai auzit în Uniunea Europeană. Iar acum se consideră o țară mai înstărită. Iar uh, procentul celor care susțineau aderarea la Uniunea Europeană a scăzut, a ajuns la 50%. Deci acum opinia publică este împărțită jumătate-jumătate. Iar pe măsură ce Islanda își revine și devine din ce în ce mai prosperă, din ce în ce mai mulți uh, cetățeni se vor opune uh, aderării la Uniunea Europeană. Și vreau să transmit un mesaj poporului islandez. Nu vă mai gândiți la aderarea la Uniunea Europeană, fiindcă vi se va distruge sectorul pescu- de pescuit, veți uh, deveni contribuabil net la bugetul Uniunii Europene, veți plăti pentru țări sărace cum ar fi Kosovo și nu vă mai gândiți la Uniunea Europeană și vă rog frumos nu mai dați atenție politicienilor care vă numesc proprii politicieni staliniști. Dați-mi voie să fac o lămurire, spune doamna președinte. Domnule Dartmouth, vedeți că vă dăm ocazia să luați cuvântul dacă vă, dacă vă respectați timpul de vorbire. Doamna Sargentini uh, dorește să ia cuvântul. O să vorbesc uh, engleză, fiindcă am văzut că dacă vorbesc olandeză nu se înțelege. Eu reprezint pe verzi, deci dacă a înțeles cineva că Islanda ar trebui să tragă învățăminte de la ce facem noi în ceea ce privește pescuitul durabil, vă rog să fie foarte clar că eu voiam să spun exact invers. Merci. Monsieur Vigenin. Mulțumesc, domnule, domnul Vigenin. Mulțumesc. Haideți să schimbăm puțin stilul. Aș vrea să fac o observație. Adesea când vorbim despre extindere, ne gândim la țări din uh, Balcanii Occidentali și uităm adesea faptul că, iată, Islanda negociază deja aderarea la Uniunea Europeană. Facem uh, foarte mari eforturi în relațiile noastre cu țările din Balcanii de Vest, iar la ora actuală avem un dialog mult mai bun și la nivel parlamentar cu aceste țări, ceea ce dă impresia colegilor noștri și prietenilor noștri din Islanda că nu ne interesează această țară. Eu am avut prilejul de a declara odată că problema cu Islanda o reprezintă faptul că nu există prea multe probleme, dar, de fapt, noi trebuie să vedem cum se poate consolida dialogul cu Islanda, cum se poate consolida prezența noastră în această țară, chiar și la nivelul grupurilor politice ale Parlamentului European. Trebuie să uh, stabilim punct, punți de comunicare uh, cu Islanda pentru a explica acestei țări care ar fi avantajele pe care le-ar obține de pe urma aderării la Uniunea Europeană și, inv- și invers. Avem nevoie deci de consolidarea acestui dialog. Bineînțeles, până la urmă, poporul islandez este cel care hotărăște dacă dorește să adere la Uniunea Europeană sau nu. Dar uh, ce a spus domnul Dartman cu privire la dorința țărilor, uh, să, dorința acestei țări de a adera când era într-o situație de sărăcie și apoi când și-a revenit și-a schimbat părerea, după mine uh, aici Trebuie să avem în vedere ce înseamnă extinderea europeană. Nu este vorba doar de bani, trebuie să explicăm foarte clar acest lucru cetățenilor islandezi de, de pe acum. Este vorba de solidaritate, de țeluri comune, de un angajament comun și dacă prezentăm Uniunea Europeană ca fiind doar o Uniune care dă bani din buzunar, bineînțeles, eh, atunci Uniunea Europeană își pierde din atractivitate. Haideți, deci, să le explicăm uh, că Uniunea Europeană este un concept complex și să nu simplificăm prea mult situația. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Preda. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru observații, pentru comentarii. Foarte pe scurt voi relua câteva chestiuni. Uh, nu mi s-au adresat uh, întrebări directe, dar în ceea ce privește problema legată de pescuit, Nu doresc să intru în uh, dezbaterea în care s-au uh, lansat colegii noștri britanici, domnul Atkins și domnul Dartmouth, dar vreau să vă dau datele unui sondaj recent uh, de opinie din Islanda. Două treimi uh, din uh, islandezi doresc demisia ministrului pentru pescuit din Irlanda, pentru că îl consideră incapabil să-și gestioneze portofoliul. Există un proiect în Islanda care are ca scop integrarea domeniului pescuitului în Ministerul Industriei și Turismului pentru a crea un alt format, um, un alt cadru pentru negocierile cu Europa. În ceea ce privește intervenția doamnei uh, Sangiartini, eu cred că trebuie menționate aceste diviziuni în uh, cadrul guvernului. Ele sunt reale și sunt exprimate public. Cred că nu cred că formula pe care am uh, utilizat-o eu este prea tare. Am spus că e vorba de un fenomen politic foarte interesant, în special dacă ținem cont de ceea ce s-a uh, petrecut uh, în, ultimelor, uh, în cadrul ultimelor valuri de extindere. În ceea ce privește problema macroului, ea este discutată între Islanda, insulele Faroe și Uniunea Europeană. Sper că acest lucru să nu afecteze negocierile de aderare în mod negativ. Sunt uh, de acord cu domnul Sargentini și cu ceilalți colegi care au spus că Islanda reprezintă o sursă de inspirație în ceea ce privește energia regenerabilă. E adevărat, e impresionant ce au realizat ei și cred că avem multe de învățat de la islandezi. Doresc să le mulțumesc domnului Panzeri și domnului Gomes pentru observații Um, în legătură cu acest dosar islandez și voi încheia prin a-i, răsp- prin a mulțumi și domnului Vigenin pentru că a adus în discuție faptul că Islanda, deși nu face parte din țările din Balcanii de Vest, este totuși uh, o țară candidată. E un caz uh, izolat din acest punct de vedere și uh, eu nu cred uh, că e vorba de o chestiune legată de sărăcie sau de bogăție. În ceea ce privește observația domnului Dartmouth în legătură cu uh, sprijinul pentru integrarea europeană. Vreau să vă spun că acest sprijin era mult mai mare înainte de criză. Nu la momentul crizei au dărit, au început uh, irlande- islandezii să ni se alăture. Înainte de criză doreau mai mult să ni se alăture. Problema cea mai importantă aici este că argumentul principal folosit de suporterii integrării, de susținători integrării și anume soliditatea monedei euro, nu mai este un argument, a încetat să fie un argument valid. Problema nu este Islanda, problema este în Europa din acest punct de vedere, pentru că nu islandezii trebuie să restabilească încrederea moneda noastră comună. După cum vedeți, Înainte de criză, sprijinul în Islanda pentru aderare era mult mai mare, dar acum uh, socialdemocrații islandezi au, au profitat de situație pentru a readuce acest dosar în dezbaterea parlamentară, dar uh, scăderea încrederii în Europa este legată în, Euro, în Europa este uh, legată în special de, de slăbirea monedei euro. Nu are legătură cu uh, raportul bogăție uh, profit și uh, sărăcie, uh, bogăție, mă scuzați. Um, termenele limitele va anunța doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Preda. Într-adevăr, doream să amintesc termenele limită. Am avut o primă examinare a dosarului azi. Termenul de, de depunere a amendamentelor 12 ianuarie la 12. Amendamentele se vor discuta pe 31 ianuarie, vot în comisie pe 6 februarie și votul um, în plenara, prima plenară din martie. Îi mulțumesc foarte mult domnului raportor pentru uh, prezentare și pentru eforturile depuse și vă propun acum să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, participarea Marocului la uh, programelor Uniunii Europene. E vorba de un uh, proiect de recomandare uh, legat de uh, acordul de asociere euro euro-mediterană uh, Uniunea Europeană-Maroc, în care se invită Marocul la participa la programele comunitare. Protocolul supus la, pentru aprobarea Parlamentului se referă la principiile generale ale participării Marocului la programele Uniunii Europene. Îi voi da cuvântul doamnei Neitz, care este raportoare pentru această recomandare. Domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc foarte mult. Voi începe prin a prezenta câteva detalii logistice, pentru că atunci când am uh, venit aici, domnilor, uh, domnii care serveau uh, cafea erau afară și au refuzat să vină să mă servească. A trebuit să mă duc să-mi iau singură cafea Poate că ar trebui să învățăm uh, ceva, uh, mai, câteva, mai, câteva reguli de politețe suplimentare. Bun, revenind la uh, propunerile legislative inițiale. Dragi colegi, domnilor și domnilor, și uh, administratorii uh, diferitelor grupuri uh, le cer să facă puțină liniște. Ar fi foarte plăcut dacă aceste discuții s-ar purta în afara sălii. În ceea ce privește uh, deschiderea programelor uh, și agențiilor Uniunii uh, pentru politica europeană de vecinătate, deschiderea acestor programe pentru țările noastre partenere, reprezintă una dintre numeroasele măsuri menite să promoveze reforma, modernizarea și tranziția în statele vecine. Acest aspect strategic este expus în comunicarea Comisiei legată de abordarea generală din uh, anul 2007 și care a fost aprobată de Consiliu la 5 martie 2007. La 18 iunie 2007, pe baza acestei comunicări și a concluziilor sale, Consiliul a transmis Comisiei directive pentru negocierea unor acorduri cadru cu multe state vecine, printre care și Marocul. Aceste acorduri cadru se referă la principiile generale ale uh, participărilor la programul de comunicare. Protocoluri adiționale, suplimentare în, de acest uh, mod au fost încheiate în septembrie 2007 cu Israelul și în aprilie 2008 a fost semnat un acord. Au început de asemenea și uh, s-au încheiat de asemenea și negocierile cu Ucraina. În iunie 2007 s-a decis să se înceapă negocierile cu Marocul. Acestea au făcut obiectul unei propuneri legislative inițiale care datează din 17 mai 2010 și care a fost uh, aprobată cu modificări de către Consiliu în cursul lunii septembrie. Consiliul a publicat o propunere legislativă la 27 septembrie anul trecut. Baza juridică este articolul 217 împreună cu articolul 208 ale tratatului uh, de la Lisabona, alineatul 6.1 și alineatul și paragraful 8, primul alineat. Se vorbește despre participarea Marocului la programele Uniunii Europene și, mai precis, la programele derulate în domeniile desemnate prioritare, atât de către Maroc cât și de către Uniunea Europeană, și anume concurența și inovația um, și uh, VAMA și programele Marco Polo și Cezar. Trebuie încheiate aceste protocoluri în cadrul politicii europene de vecinătate se vorbește despre condițiile specifice aplicabile participării Marocului la fiecare program, în special contribuția financiară și procedurile de raportare și evaluare care trebuie să fie stabilite în cadrul unui raport, într-un acord între Comisia Europeană și Maroc, Comisia Reprezentărilor Europeană. Se prevede de asemenea ca părțile să aplice provizoriu dispozițiile uh, protocolului um, încheiat la semnare. Nu știu dacă este necesar să enumăr principalele dispoziții ale acestui protocol. În esență, acest protocol autorizează Marocul să participe la toate programele actuale și viitoare ale Uniunii Europene, să uh, contribuie financiar la bugetul general al Uniunii Europene care corespunde programelor specifice la care ia parte, ca reprezentanții Marocului să, să fie autorizați să participe ca observatori uh, la punctele um, care interesează la Comitetul de uh, Gestionare um, care uh, monitorizează situația și um, că Marocul trebuie să respecte aceleași reguli ca și statele membre în ceea ce privește derularea acestor programe recomandările specifice aplicabile participării Marocului la fiecare program, în special um, contribuția financiară pe care trebuie să o um, aducă, sunt stabilite în cadrul unui acord între Comisie și autoritățile marocane ca controlele și auditurile financiare să se realizeze um, cum se cuvine și că protocolul se aplică pe perioada pe care este în vigoare acordul euro-mediteranean Uniunea Europeană-Maroco. Acest lucru nu afectează biro, bugetul UE pentru că Marocul va contribui la bugetul Uniunii în măsura nivelului, sale, nivelului său de participare la programul derulat. Marocul poate solicita asistență uh, conform regulamentului prin care s-a instituit instrumentul uh, european pentru politică de vecinătate. Propunerea pe care v-am înaintat-o uh, cuprinde o chestiune pe care am considerat-o indispensabilă și anume de a sublinia faptul că toate chestiunile legate de drepturile omului reprezintă un element foarte important al relațiilor între Uniunea Europeană și Maroc, și că participarea Marocului la aceste programe trebuie să contribuie, trebuie să aducă beneficii tuturor uh, grupurilor uh, de populație de pe teritoriul, tău, este pe teritoriul său, inclusiv Sahara Occidentală. Doresc să vă spun că am considerat util să menționez acest lucru în recomandarea mea pentru că atât eu cât și colegii mei au considerat că este important pentru că noi să ne putem da acordul pentru încheierea acestui uh, protocol. Un ultim comentariu personal, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, foarte pe scurt. Cunesc bine Marocul, este o țară în care călătoresc uh, des. Vreau să subliniez că Marocul nu trebuie să fie penalizat pentru că nu a fost uh, nevoit uh, să uh, treacă prin șocurile pe care le-au traversat Egiptul, Tunisia și alte state din regiune, pentru că Marocul a început procesul de reformă cu mulți ani în urmă. A ca urmare a uh, deciziilor regelui Mohamed VI. Uh, S-a uh, s-au petrecut multe schimbări ca urmare a anilor de plumb, așa numiți ani de plumb, și nu se compară situația Marocului cu uh, situația stat, celorlalte state din regiune. S-a adoptat o lege privind statutul femeilor, există și alte reguli uh, legate de egalitatea de gen. Uh, Constituția a fost uh, reformată și este în curs de reformare. S-a uh, făcut și un referendum pe baza acestui proiect de reformă a Constituției. Multă lume a mers la vot. Uh, Uh, există și puncte slabe, dar uh, acest stat este în curs de reformare și este păcat să pierdem din vedere că aceste reforme se petrec, doar pentru că ele nu se petrec la fel de fulgerător cum s-au petrecut uh, în statele vecine. Marocul este un stat cheie de pe partea cealaltă a Mediteranei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Neitz. Domnul Panțeri va avea cuvântul din, uh, pentru două minute. onorevole pe ea. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu îl înlocuiesc pe domnul Peion. Acest uh, protocol în ceea ce privește acordul UE-Maroco uh, care este supus spre adoptare Parlamentului European, oferă Marocului posibilitatea să participe la uh, programele uh, comunitare. Se stabilesc așadar condițiile care sunt uh, impuse pentru astfel de participare. Marocul și-a manifestat deja interesul față de programe precum uh, competitivitate, inovare, Cezar, Marco Polo și așa mai departe. Și acest uh, protocol este o susținere pentru reformele în curs din Maroc, este și un semn de încurajare pentru continuarea reformelor. În acest sens, corespunde și obiectivelor politice europene de vecinătate, așa cum um, am adoptat acest proiect săptămâna trecută în plen și am spus că dorim să susținem țările arabe în eforturile lor de reformare. În cazul Marocului, Marocului avem um, un uh, raport asupra progreselor în ceea ce privește adâncirea parteneriatului strategic și contribuția pentru piața internă. În toate aceste aspecte, grupul nostru are o poziție pozitivă față de acest protocol și considerăm că se impune adoptarea sa ca atare. Mulțumesc foarte mult, doamne raportor. Aș dori să vă spun că PPE-ul este în totul de acord cu concluziile raportului. Este vorba de aprobarea protocolului. Așa cum a spus și doamna raportor, doresc să reamintesc că acest protocol va permite Marocului să se implice activ în aplicarea programelor Uniunii Europene. Marocul va fi considerat deci un partener pe picior de egalitate al statelor membre europene și uh, va contribui bugetar la programele care le interesează. Aceleași condiții care se aplică statelor membre se vor aplica și proiectelor uh, propuse de către Maroc. Dispozițiile acestui uh, acord respectă um, re, relațiile de care beneficiază Marocul cu Uniunea Europeană, dat fiind uh, situația actuală, cred că transmitem un mesaj foarte clar uh, de susținere a acestei țări. După cum știți, acum câteva zile a fost respins de către Parlament protocolul de pescuit, iar în acest context sper uh, din tot sufletul să fie sprijinit acest protocol, iar recomandarea sprijinirii acestui protocol va fi considerat un gest pozitiv de către marocani pentru încurajarea reformelor politice și economice care sunt în curs de desfășurare. Aș dori să atrag atenția asupra unei greșeli din text la finalul justificării succinte, se spune că uh, este vorba de 25 decembrie 2011. E vorba de 25 noiembrie, de fapt. Iată, înțeleg că se apropie Crăciunul, dar data nu este de 25 decembrie, ci de 25 noiembrie. Vă mulțumesc din suflet. Très bien, merci. Mulțumesc, domnule Preda. Dau acum cuvântul doamnei Muniz. Gracias, eh, presidenta. Eu eh, comparto plenamente el plantea Mulțumesc, doamnă președinte. Eu pot să susțin pe deplin cele prezentate de doamna Nate. La fel și recomandările dânsei. Cred că trebuie să admitem că Marocul a făcut progrese importante și cred că poziția socioeconomică este de asemenea importantă în relația cu Uniunea Europeană. Noi considerăm că este în curs un important proces de reformă politică și economică și politica de vecinătate a Uniunii Europene trebuie să dea roade și aici. Și în acest sens, trebuie să ne îngrijim ca țările să poată participa la programele europene în condițiile care sunt stabilite la modul concret. Fac trimitere și la justificarea doamnei Neitz. Dânsa vorbea de necesitatea ca măsurile politice să se îndrepte către toate regiunile, în special către cea Saharei de Vest. Și este de asemenea important să se respecte dreptul internațional. De aceea, uh, toate păturile populației trebuie să beneficieze de aceste măsuri. Politica europeană trebuie să uh, fie benefică și pentru populațiile locale. Doamna Gomes, și eu vreau să o felicit, doamna raportor, uh, pentru acest document și pentru explicațiile oferite, care um, consolidează concluzia. Într-adevăr, uh, procesul de reformă care este în desfășurare în Maroc trebuie recunoscut, în egală măsură trebuie recunoscut și uh, statutul de partener strategic al Marocului pentru Uniunea Europeană. Săptămâna trecută am uh, votat uh, pentru respingerea acordului cu pescuit cu Marocul. Nu am fost singura, nu pentru că aș fi împotrivă, ci pentru că e nevoie de o negociere potrivită a noului acord de pescuit care să țină cont de dreptul internațional în ceea ce privește uh, Sahara Occidentală. Deci sunt într totul uh, de acord cu recomandarea făcută în uh, justificarea succintă a domnului raportor. Această chestiune nu poate fi dată uitării. Cei care în Uniunea Europeană au uh, dorit să treacă cu vederea această chestiune a Saharei Occidentale nu sunt prietenii Marocului și nu slujesc intereselor nimănui, nici a Marocului, nici a Uniunii Europene. Sahara Occidentală este o problemă care trebuie soluționată și care afectează și Europa, fiindcă nu este vorba doar de siguranța Marocului, ci și de siguranța noastră a europenilor, fiindcă este vorba de o regiune unde la ora actuală activează organizații teroriste în Sahel și nu putem să închidem ochii la ce se întâmplă acolo, ci fiindcă dăm apă la moară acestor organizații teroriste. Deci, sunt într totul de acord uh, cu această recomandare făcută de doamna raportor și um, uh, aici trebuie să ținem cont de acest aspect în ceea ce agenda politică pe care o acordăm prietenilor noștri marocan. Mulțumesc, domnul Wegen. Thank you very much. Uh. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu aș dori să mă alătur raportoarei noastre în uh, abordarea dânsei, care este una foarte echilibrată, pentru că interesul nostru este uh, acela de a avea o, o relație bună și echilibrată cu Marocul. De aceea susțin această rezoluție. Însă, așa cum spunea și doamna Gomez, doresc să atrag atenția și asupra problemei uh, pe care o are Marocul în Sahara Occidentală. Nu cred că Marocul a răspuns într-un mod foarte înțelept uh, declarând uh, război uh, Uniunii Europene în ceea ce privește politica în domeniul pescuitului după votul de săptămâna trecută. Noi am avut uh, motive în acest sens și Marocul ar trebui să înțeleagă acest mesaj din partea unui parlament uh, ales democratic uh, ca o contribuție în vederea soluționării problemei. Am vizitat recent Sahara Occidentală și mi-am dat seama că populația de acolo care trăiește în tabere nu beneficiază de niciun fel de cooperare dintre Uniunea Europeană și Maroc. Cred că trebuie găsită o soluție, așa cum a fost definită și de Națiunile Unite, printr-un referendum, s-au făcut toate pregătirile necesare pentru un referendum cu cooperarea guvernului Marocului și Polisario lista persoanelor cu drept de vot a fost alcătuită. Până la urmă nu mai e vorba decât de o decizie politică și cred că Marocul ar face bine să răspundă solicitării comunității internaționale de a organiza referendumul în ceea ce privește autodeterminarea populației din Sahara Occidentală. domnul Thank you. I associate with all colleagues that uh... Mulțumesc, mă asociez și eu colegilor noștri care au subliniat aspectele pozitive ale acestui acord. Eu aș dori să subliniez uh, două puncte. În primul rând că trebuie să susținem forțele care în Maroc uh, încearcă să impună reforme și democrație. În același timp, uh, nu trebuie să considerăm de la sine înțeles acest proces. Până acum am uh, asistat la o intenție de reformă, însă, concret, foarte puțin. Reforma constituțională a fost destul de slabă. Suntem departe de a vedea Marocul devenind o monarhie constituțională sau uh, chiar o democrație veritabilă. Apoi, a doua chestiune în ceea ce privește Sahara Occidentală, chestiune care nu este suficient de amplu abordată în acest document, precum mi-aș fi dorit-o eu. Eu mi-aș dori o politică a Marocului care să aducă beneficii și populației Marocului din Sahara Occidentală. Dar acest lucru nu este suficient. Trebuie să subliniem că Sahara Occidentală nu face parte din Maroc și orice acord care nu evidențiază acest lucru și poziția de nesistunut a Marocului nu este corect din, în baza principiilor de drept internațional și contravine principiilor Uniunii Europene. În principiu, așadar, sunt de acord cu tot ce se spune aici, însă aș fi mai fericit Aș fi fost mai satisfăcut dacă aceste principii ar fi fost exprimate mai clar aici. Mulțumesc. Je donne la parole maintenant à Madame Nes pour un petit mot de... Îi voi da cuvântul doamnei Nes acum pentru uh, concluzii. Doamnă președinte, Sper că mă voi ierta colegii mei dacă nu voi discuta acum în detaliu problema Saharei uh, Occidentale. Cred că era indispensabil să menționez această problemă pentru că reprezintă un punct de uh, frecușuri, dacă îmi permiteți uh, să mă exprim așa, și cred că el trebuie să rămână în atenția noastră. Aceasta, opinia mea E opinia mea, dar n-are nicio legătură cu uh, recomandarea aceasta. Le mulțumesc tuturor colegilor care uh, și-au uh, exprimat intenția în numele grupului lor de a da curs recomandării mele, de a-și da acordul pentru încheierea acestui um, act, acestui acord foarte important. Există o chestiune asupra căreia aș dori să revin, și anume observația domnului Arlachi în legătură cu propunerile din reforma constituțională marocană. Cred că este uh, foarte dificil pentru uh, cei care vin din democrații uh, constituționale să încerce să critique în detaliu um, alte democrații constituționale. Cred că reformele Constituției propuse în Maroc cuprind elemente importante. Va trebui, bineînțeles, că ele să fie testate, să vedem cât de viabile sunt, dar um, cred că uh, cei dintre, aceia dintre colegi uh, care nu cunosc bine uh, situația din Maroc uh, trebuie să înțeleagă că uh, trebuie să cunoască mai bine situația de acolo, să vadă care este situația partidelor politice în Maroc. De exemplu, să știe că multe partide sunt formate așa ca prin minune înainte de alegeri. Um, și dacă ar înțelege aceste lucruri, ar înțelege și importi, importanța acestor prevederi uh, care ar obliga partidele politice să se ocupe de alegători mai mult decât au făcut-o până acum. Dar oricum există o Uh, pluralitate veritabilă de partide politice, partide care au istorie, care sunt implicate în dezbaterea internă, în dezbaterea uh, interioară și uh, există un guvern de coaliție acum și cred că Marocul reprezintă un exemplu pentru celelalte state din regiune. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă amintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 10 ianuarie la ora 12. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, schimbul de opinii legătură cu rezoluția Parlamentului European referitor la raportul pe 2011 privind progresele uh, fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. Domnul Hauit are cuvântul. Thank you very much, Mulțumesc, doamnă președinte, și bună dimineața. Sunt conștient de faptul că este prima oară când am avut onoarea și privilegiul să vă prezint un raport cu privire la fosta Republică Iugoslava Macedoniei față de această comisie, pentru că am fost desemnat raportor doar în cursul acestui an. Uh, și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din comisie, inclusiv uh, raportorilor din umbră cu care m-am întâlnit și cu care am încercat să uh, stabilesc o bună relație de colaborare și, și Aș dori de asemenea să mulțumesc tuturor celor din țară pentru uh, primirea de care am beneficiat uh, în iunie am avut posibilitatea să vizitez țara, nu doar Scopie, ci întreaga țară. Cu cinci ocazii am fost acolo și, uh, ca persoană privată în timpul alegerilor și am asistat uh, uh, la modul în care s-au desfășurat alegerile cu succes. Apoi uh, am uh, vorbit cu ocazia celei de-a 10-a conferințe care aniversează uh, încheierea acordului de la Ohrid. Am avut plăcerea să mă întâlnesc și cu tineri, nu doar din țară, dar din toate statele din Balcanii de Vest, unde am discutat combaterea rasismului și uh, promovarea relațiilor inter între uh, minorități, asta în baza tratatului de la Ohrid și um, am participat de asemenea la o întâlnire în, în, cu Parlamentul uh, din uh, țară. Persoanele de acolo sunt foarte implicate în uh, procesul de extindere. Vorbim despre o țară, despre o societate, despre o cultură și trebuie să vă spun că mi-a făcut mare plăcere să cunosc această țară, populația sa, societatea sa și mă simt uh, și mai uh, uh, entuziast în uh, uh, a urmări acest proces de aderare decât uh, la început când a fost însărcinat cu acest raport. În calitate de raportor am încercat să plec de la rapoartele precedente și veți regăsi anumite pasaje care sunt uh, importate din rezoluții precedente. Asta cred că și din motive întemeiate, însă toți cei care mă cunosc știu că am o abordare individuală, am o personalitate proprie și Având onoarea să fiu raportor pentru acest portofoliu, încerc să-mi pun și sau propria amprentă. Am încercat așadar să arăt acest lucru în mai multe pasaje din acest raport. În primul rând, vis-a-vis -vis de proiectul meu, la aliniatul 1, propoziția 1, vin cu o declarație foarte clară că vrem ca negocierile să demareze, vrem o dată pentru acestea pentru că este poziția acestui Parlament, însă eu am dorit să am o formulare și mai clară, transmițând acest mesaj atât aici la Bruxelles, cât și în uh, țară. Este ceea ce am vrut să spun la liniatul 1, prima propoziție. Pe parcursul proiectului explorez o serie de opțiuni pentru continuarea procesului, fără a aduce prejudicii recomandărilor și nu, neapărat, și nu ca alternativă dar analizez opțiunile unui proces de pre-screening, al, de examinare analitică a Comisiei Europene, analizez și o propunere a Ministrului de Externe prezentată acestei comisii luna trecută, unde se spune că pentru concluzionarea acestei chestiuni bilaterale, acest proces de examinare ar trebui să uh, fie demarat. Asta pentru a ajunge în cea de-a doua fază a procesului de stabilizare. Acestea uh, nu sunt uh, alternative, însă cred că trebuie să existe un, un impuls pozitiv în ceea ce privește procesul de aderare, de aceea analizez aceste opțiuni. Spun de asemenea că status quo-ul nu este o opțiune. Repet cuvintele Comisiei Europene, care nu sunt uh, întotdeauna uh, bine primite, dar trebuie auzite acolo în țară, și anume faptul că recomandările pozitive ale Comisiei nu sunt uh, înscrise în piatră, însă, în același timp, noi nu putem uh, considera de la sine înțeleasă perspectiva eu, europeană a acestei țări. În ceea ce privește dezvoltarea economică, subliniez uh, creșterea acestei țări față de uh, țările vecine, uh, merită deosebit, ceea ce subliniez și în raport. Nu m-am temut nici să aduc critici în ceea ce privește anumite reforme. Asta sper că am făcut acest lucru prin intermediul unor comentarii precise astfel încât cei care își doresc uh, reforme în țară să știe care sunt așteptările noastre. Am încercat să folosesc un limbaj constructiv și sper că astfel recomandările și solicitările noastre vor fi privite ca o propunere de parteneriat pentru uh, în finalizarea acestui proces. În ceea ce privește atitudinea mea, nu scriu acest raport doar pentru politicieni și decidenți, ci și pentru uh, cetățenii din acea țară, ceea ce am încercat să fac și la toate vizitele mele de acolo, să mă întâlnesc și cu societatea civilă. Chiar dacă mi s-a spus că nu ar trebui să fac acest lucru, pentru că este vorba de un proiect parlamentar, eu cred că se a fost bine să îi felicit și pentru succesul din campionatul de basket, pentru că astfel de lucruri sunt importante pentru oameni. Și cred că astfel putem să creăm legături mai strânse. Apoi, în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Acesta reprezintă o, o, un punct central a relațiilor uh, noastre. În în ceea ce privește numele, nu încerc uh, să devin un uh, mediator. Am anumite așteptări, nu în ceea ce privește procesul, ci că în ceea ce privește rolul meu. Nu cred că îmi revine mie misiunea să rezolv această Uh, uh, problemă și cred că dacă aș încerca, aș face poate mai mult rău decât bine. Eu ce încerc prin acest raport este să fac presiuni constructive asupra tuturor părților, atât asupra Atenei cât și asupra Scopie, pentru a găsi un uh, acord corect și cinstit, echitabil pentru ambele părți în această dispută. Cred că este cea mai uh, Uh, bună poziție pe care o pot aborda. De aceea am importat uh, majoritatea formulărilor din uh, rezoluția precedentă în ceea ce privește uh, numele dar și procesul de aderare, importanța menținerii unor relații bune de vecinătate uh, de asemenea, ceea ce privește solicitarea adresată Comisiei pentru un mecanism de soluționare a disputelor bilaterale, nu doar în acest caz, ci în cazul tuturor uh, uh, statelor candidate la aderare. Diferența pe care am încercat să o subliniez vis de această chestiune este următoarea. Uh, ia notă de faptul sau de decizia Curții Internaționale de Justiție. Ar fi fost bine să se ajungă la un acord negociat înainte de această decizie. Între această decizie există, trebuie să luăm uh, act de ea și eu aș dori uh, să știu care este răspunsul Comisiei vis-a-vis -vis de această decizie și care este recomandarea Comisiei pentru Consiliul European. În al doilea rând, atunci când uh, se va soluționa această dispută într-un mod echitabil, a, aș dori să ne implicăm în uh, ceea ce privește uh, popularizarea acesteia în rândul uh, cetățenilor din acea țară, pentru că va exista un referendum. Apoi, dacă țara va avea succes în alte reforme, cred că acestea în sine vor face ca mediul, atmosfera generală să fie mai propice pentru uh, soluționarea acestei chestiuni. Și în al patrulea uh, rând am folosit cuvântul Macedon la liniatul 8, doar o dată, pentru că poziția Comisiei Europene a fost aceea de a folosi acest adjectiv în uh, raportul de țară, însă cred că toată lumea știe că în acest an toată lumea a devenit conștientă că în țară nefolosirea acestui cuvânt în ceea ce privește cultura, identitatea, civilizația acestui uh, popor a fost primită foarte negativ. Este practica Națiunilor Unite, corespunde acordurilor internaționale. Nu folosesc acest cuvânt pentru a fi provocator. Însă, cred că trebuie să arătăm că am uh, ascultat această reacție din țară și eu am ascultat cu atenție în uh, cursul uh, Comisiei Parlamentare Mixte și a discuțiilor care au avut loc când s-a încercat negocierea acestui aspect. Prin formularea pe care am găsit-o aici, mi-am respectat promisiunea făcută acolo. Acolo, în Comisia Parlamentară Mixtă, se folosea cuvântul expect, adică ne așteptăm uh, uh, de la Macedonia, noi uh, folosim cuvântul sperăm. Desigur că voi uh, asculta cu mare atenție contribuțiile colegilor uh, uh, la această dezbatere, însă doresc să mai subliniez un lucru. Status quo nu este o opțiune. Pe mine mă bucură progresele făcute de Montenegro, Serbia, de asemenea sunt fericit că Croația va deveni membră Însă eu sunt raportor pentru formă uh, fosta Republică Iugoslava Macedoniei și vreau ca această țară să nu fie uitată și dacă va fi uitată, vreau să vă atrag atenția că vor exista implicații pentru relațiile interetnice din acea țară, pentru stabilitatea regională și că vor exista implicații pentru procesul de extindere în sine. Așadar, dacă Consiliul din martie va reveni asupra chestiunii extinderii, aș dori să ia în considerare și extinderea spre această țară și aș solicita ca Parlamentul, prin rezoluția noastră, să solicite Consiliului acest lucru. Euh, Mulțumesc, domnule Howitt. Șase colegi doresc să ia cuvântul și în curând începem votul, deci vă rog să fiți foarte succinți. Șapte colegi, începem cu domnul Covacev. Mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc colegului Howitt pentru propunerea sa de rezoluție, în care enumără toate progresele efectuate de Macedonia. Noi dorim să separăm chestiunile bilaterale de procesul de integrare, însă cred că acest lucru, din păcate, nu este posibil. Cred că doar prin integrarea europeană este posibilă soluționarea problemelor trecutului. În rezoluțiile noastre deseori propunem să creăm punți de încredere cu statele vecine ale Uniunii Europene. Și aceasta ar fi și o propunere care s-ar impune pentru Macedonia. Din păcate, situația este diferită. Nu există o astfel de propunere din partea Parlamentului European nu există propuneri vis-a-vis -vis de anumite sărbători uh, legale din Bulgaria și Macedonia. Există manuale de istorie în Macedonia care îndeamnă la ură față de Bulgaria. Macedonia este singurul stat care își creează identitatea în mod negativ macedonienii spun că sunt macedonieni pentru că nu sunt bulgari. Sentimentul identității naționale și a culturii naționale ține de statul în sine, dar nu putem accepta tacit la o astfel de atitudine. Nu avem nimic împotrivă ca macedonienii să se numească Macedonia, însă avem o istorie comună și aceasta trebuie respectată. Același lucru este valabil și în ceea ce privește expresia de ură care rezultă din uh, fosta limbă iugoslavă. Eu sper că macedonienii se vor putea îndepărta de trecut și vor putea privi spre un viitor european comun. Mulțumesc, vă rog să nu vă depășiți timpul alocat de un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Voi fi succint. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Hawitz, pe domnul Vigeni, pentru activitatea sa. Din păcate, după cele întâmplate, a trebuit să, se uh, preia din uh, mers acest subiect, dar cunoaște foarte bine Macedonia și relațiile sale cu Uniunea Europeană. Aș dori să vă spun că, așa cum a spus și colegul meu, trebuie să depășim acest blocaj, fiindcă situația în țară se înrăutățește din mai multe motive, dar acesta este unul dintre ele. Este vorba de faptul că țara nu își poate începe negocierile sau uh, că aderarea la Uniunea Europeană este blocată de trei ani, iar de trei ani Comisia propune Consiliului să înceapă negocierile, iar acest lucru nu se întâmplă. Trebuie să ținem cont de caracterul delicat uh, al uh, acestui aspect, mai ales din perspectiva părții elene, dar în același timp să nu trecem cu vederea greutățile cu care se confruntă Macedonia. Bineînțeles, uh, Până la urmă, nu noi suntem cei care trebuie să negociem și să găsim o soluție, ci guvernele, cele două guverne, dar asta nu înseamnă că nu putem să dăm orientări în ceea ce privește calea de urmată a acestor relații. Suntem de părere că este momentul oportun pentru ca cele două guverne, la, ținând cont inițiativa guvernului uh, Macedoniei și în egală măsură ținând cont de situația politică din Grecia, ca aceste două guverne, deci, să reia discuțiile pe marginea acestui subiect. Nu o să intru acum în amănunte, bineînțeles, la nivel politic, mesajele care sunt transmise de Macedonia sunt uneori negative față de alți vecini, dar noi, Parlamentul European, trebuie să transmitem următorul mesaj. Macedonia nu este înconjurată de dușmani și pe noi ne interesează dezvoltarea acestei țări. S-ar putea atunci și atitudinea guvernului și a țării să se schimbe. Mulțumesc, domnul Casulides are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să-l felicit pe domnul raportor. În egală măsură aș dori să îi spun că a încadrat corect rolul Parlamentului European, mai ales în ceea ce privește dorința tuturor celor implicați ca fosta Republica Iugoslava Macedoniei să înceapă negocierile de aderare cu, la Uniunea Europeană fără întârziere, atâta timp cât toate piedicele piedicile și toate problemele vor fi soluționate și depășite pentru a permite progresul acestor negocieri. Salut spiritul uh, în care a prezentat și a înțeles rolul Parlamentului European cu privire la disputa numelui, așa cum este ea descrisă la alineatul 7. Aș dori, totuși, să îi cer să revizuiască formularea punctului 9, aliatului 9, poziția noastră este următoarea. Cu cât uh, se adresează și se impun mai multe condiții, mai multe precondiții, cu atât uh, se îngreunează soluționarea acestei dispute. Iată de ce noi am dorit să se înceapă negocierile și până la finalul screeningului să, să se stabilească un termen clar pentru soluționarea disputei numelui. Acest lucru altfel nu s-ar duce la soluționarea problemei. Iar în ceea ce privește ideea vehiculată a unor schimbări constituționale pentru, că pentru a se putea înființa un mecanism de arbitraj, nu cred că este o soluție realistă. Așa am putea să arbitrăm și situația din zona euro între Uniunea, între Regatul Unit și eh, restul Uniunii Europene. Doamna Copa, mulțumesc că îl felicit și eu pe domnul Howitt pentru acest eh, raport echilibrat și pentru încercările sale de a redacta un document în, în timp atât de scurt. În noul format al prezentării raportorului, mi se pare mm, mult mai binevenit acest format, eh, mai clar, în ceea ce privește problemele care se confruntă țara. Trei aspecte pe scurt. Nu am întâlnit uh, în acest text o referire care se regăsea în, cea, în, cea, în celelalte uh, documente E vorba de faptul că campania Scopie a creat sentimente negative în rândul uh, Deci această campanie de învechire nu ajută neapărat negocierile din regiune. Apoi, status quo-ul nu este o opțiune pentru toată regiunea. Da, sunt de acord. Dar uh, asta a hotărât Consiliul. De pildă, în momentul în care spunem că status quo nu este o opțiune, haideți să ne gândim și la Serbia și Muntenegru. Iar uh, Consiliul a hotărât să se menține status quo-ul acum câteva zile. Aveți dreptate că domnul raportor, și nu numai uh, în ceea ce privește Macedonia, dar și în ceea ce vește alte țări care doresc să adere la Uniunea Europeană, joacă rolul mediatorului, ceea ce nu este folositor, fiindcă rezultatul nu este ce scontat. Mulțumesc și Sperăm să mai revenim la acest text. Doamna Nicolai. Doamna președinte, je da, aussi monsieur. Mulțumesc, vreau să-l felicit și eu pe domnul raportor. Două aspecte aș dori să ridic. Ehm, libertatea presei trebuie să fie bine evidențiată în acest raport, fiindcă ne confruntăm cu niște probleme în această țară. Și un alt aspect care ne vizează și pe noi este vorba de decizia ehm, Curții Internaționale de Justiție. Trebuie să subliniem faptul că această decizie este relevantă în ceea ce privește decizia Greciei de a bloca disputa numelui, și uh, iată care este, și trebuie să nu uităm care este rolul justiției uh, într-o dispută politică. O respectăm sau nu această hotărâre? Iar în ceea ce privește minoritățile, cred că s-au făcut progrese în Macedonia în ceea ce privește abordarea acestui subiect, dar din păcate mai avem uh, probleme de rezolvat în ceea ce privește respectarea dreptului minorităților. Mulțumesc, doamna Cornelisen. Mulțumesc, doamnă președinte. Îl felicit și eu pe domnul raportor pentru acest document foarte bun. M-a bucurat punctul 10 privind mecanismul de arbitraj, așa cum figura și în uh, raportul anterior, copilul de suflet al meu și al domnului Cucan. Aceasta nu este singurul aspect bilateral pentru a consolida relațiile Uniunii Europene cu țările în curs de aderare, iar cred că noi ar trebui să avem, Uniunea Europeană ar trebui să aibă un mecanism de soluționare a disputelor pentru a le da un cadru Uh, un cadru care să le permită soluționarea, în loc să le dăm uitări și să le lăsăm să putrezească. Mă bucur că s-a acordat atenție discriminării pe bază de uh, gen, uh, orientare sexuală și așa mai departe. Din păcate, orientarea sexuală nu se regăsește în legislația antidiscriminare din această țară, fapt ce trebuie revizuit mai devreme sau mai târziu. Eu sper să se întâmple acest lucru mai devreme decât mai târziu. În ceea ce privește uh, ceea minoritatea alban, albaneză, din păcate, unii lideri politici uh, incită la ură etnică. Cred că ar trebui să facă o referire și la acest aspect în raport. Vom înainta unele amendamente în acest sens, dar, așa cum am spus, uh, raportul în mare uh, este unul mulțumitor. Felicitări! Mulțumesc, domnul Tanak. Mulțumesc, domnul președinte. Îl felicit și eu pe domnul Howitt. Vreau să vă spun că s-a întâlnit deja cu raportorul din umbră și l-am felicitat pentru acest lucru. Aliniatul 45, unde este felicitată Macedonia pentru campionatul de basket, îmi place foarte mult. Nu știu dacă a participat și Grecia la acest campionat. Grupul meu, ECR-ul, uh, regre... Uh, um, uh, um, deplânge Uh, hotărârea Consiliului cu privire la Macedonia. Cred că decizia Curții Internaționale de Justiție privind uh, candidatura la NATO este foarte grăitoare și aduce foarte multă limpezime uh, juridică la nivel internațional și sper că această hotărâre judecătorească va încuraja Atena să soluționeze cât mai curând disputa numelui și nu va mai bloca dreptul Macedoniei de a începe măcar negocierile. Nu este vorba de aderarea la Uniunea Europeană, este vorba de dreptul de a negocia aderarea la Uniunea Europeană. Cu uh, numele FIROM. Deci nu există nicio justificare pentru menținerea acestui blocaj. Această țară este o țară mică, prosperă și independentă, societatea este fragilă și uh, trebuie să respecte acordul cadru de la Ohrid. Este foarte important să sprijinim o societate multiculturală în această țară, dar în egală măsură și stabilitatea acestei țări, iar menținerea acestei țări în izolare, menținerea acestei țări șapte-opt ani în statutul de candidat fără începerea negocierilor, nu ajută deloc această situație, ține Macedonia pe loc, destabilizează țara, economia și societatea și cred că trebuie să găsim cât mai curând o modalitate de a îmbunătăți uh, șansele Macedoniei ca la următorul summit european să primească unda verde pentru nego- negociere. Grupul nostru este un prieten uh, al Macedoniei și va rămâne în continuare. Mulțumesc, domnul Kirilov. Congratulations to... Mulțumesc, doamnă președintă. Felicitări colegul nostru Richard Howard. Fiind sub presiunea timpului, aș dori să mă concentrez doar asupra liniatului 22. Chiar dacă încurajăm acest proces de negociere, pentru că este în interesul tuturor, a stabilității, a țărilor vecine, doream să adaug că în ceea ce privește diferendele istorice legate de acest proces al creierii de identitate, ar trebui să acordăm atenție și interpretării faptelor istorice. Concret, la alineatul 22 ar trebui să uh, citim aceste manuale. Am văzut câteva exemple oribile de creare a unei atitudini negative față de vecini. Și nu este doar pe bază etnică. Cred că uh, am putea da câteva exemple concrete aici. poate uh, comisii mixte pentru a analiza manualele, pentru a discuta istoria ar fi utile. Desigur, anumiți reprezentanți de nivel înalt al Macedon- Macedoniei spun că, da, odată ce, ne vom, odată ce vom adera, vom corecta aceste aspecte. Eu cred că se impune să facă acest lucru deja din procesul de aderare pentru păstrarea bun, bunelor relații de vecinătate. Domnul Peterle. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt unul dintre cei care, cărora nu le place această situație foarte complexă și frustrantă. Vedem că se folosesc mai multe nume diferite pentru o țară candidată care nu poate astfel face progrese. Și uneori numele țării nici măcar nu este menționat de anumiți uh, oficial de rang înalt. Dezbaterea, până la urmă, este ca întrebarea ce a fost uh, mai întâi, uh, oul sau găină. Însă ceea ce trebuie să facem acum este să găsim o modalitate constructivă de a depăși această situație. Pentru a face însă acest lucru, trebuie mai întâi să ne respectăm, începând cu respectarea identității. Eu cred că este un precedent unde identitatea unei țări este pusă sub semnul întrebării și acest lucru este valabil și pentru limba sa. Am uh, subliniat acest lucru pentru prima oară când într-o explicație uh, se încerca neutilizarea acestui uh, adjectiv pentru limba macedoneană, pe care eu însă îl folosesc. Eu cred că situația chiar se deteriorează și nu știu cum aș simți eu dacă cineva mi-ar spune că nu mai am voie să fiu sloven sau trebuie să mă întorc la rădăcinile istorice pentru a găsi un nume nou. S-a spus în această cameră de mai multe ori că istoria ar trebui respectată și că trebuie să aibă locul care îi se cuvine. Eu cred că nu se impune să mergem prea departe în trecut. Dorința mea este ca vecinii să vorbească și să cadă de acord asupra acestor chestiuni și noi să facem progrese în spiritul respectului reciproc. Bun, vom încheia acest punct de până de zi. Vă amintesc, 10 ianuarie, la ora 12, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Doresc să-i mulțumesc domnului Howitt. Vom trece acum la vot. Domnul Serios Volski nu a sosit, așa încât, dacă sunteți de acord, vom începe cu uh, raportul domnului Watson. Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind o politică consecventă față de regimurile autoritare împotriva cărora UE aplică măsuri restrictive în privința intereselor personale și comerciale ale liderilor lor pe teritoriul Uniunii Europene. Aveți cartelele de vot? Bun, atunci uh, începem. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica pentru că rezultatul nu este clar. Amendamentul 36. S-a închis votul. Este respins. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Socialiștii nu votează? Cred că ar fi bine să participați, dar fiindcă sunteți de față. Se adoptă. Nu știu, nu știu ce au de gând. Mai așteptăm puțin. Reluăm votul. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic amendamentul 52. Votul este deschis. S-a închis votul. Domnul Sarius Volski. Este respins. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59 este retras. Trecem așadar la amendamentul 63. Îi dau cuvântul raportorului. Domnule Watson, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să propun un amendament oral la amendamentul oral. Uh, s-a discutat această chestiune între grupuri. Amendamentul oral ar fi să implementăm regimurile existente de sancțiuni cu rigoare și consecvență, virgulă, încercând să evităm aplicarea standardelor duble. Sper că uh, colegii vor fi de acord cu această nouă formulare propusă. Cine este pentru acest amendament oral? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm amendamentul 61. Votul este deschis. Se închis votul. Se adoptă. Trecem la 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74-75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Vom verifica electronic. Votul este deschis. 76. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, Abține. se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm. 78. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 81. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este clar. Vă propun să verificăm. 81. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 87. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 88 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 89. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90. Pentru, împotrivă, abțineri, vă propun să verificăm. 90. Așadar, votul este închis se adoptă. 93. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, dar vom verifica. Votul este deschis la 93. Votul este închis. Se adoptă. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. În 99 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 100 pentru, Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 12 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 107. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 108. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 109. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Vom verifica. Nu este clar. 109. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă. Văd că lumea a obosit, nu mai votează. Trecem la 113, 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15, 500 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, E o problemă cu grupul socialiștilor. Votau uh, contradictoriu. Reluăm votul la 117 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Se adoptă, mă iertați-mă, doamna președinte, compromisul 13. 117 s-a adoptat. Haideți să verificăm. 117. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat cu o vastă majoritate. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125, 126 mai iertați. Pentru împotrivă, abține, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, Împotrivă. abține, Se respinge. 132 pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 133 pentru. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins dar verificăm. Votul este deschis. 134. Votul este închis. Este respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Cred că este adoptat. 10 pentru. Împotrivă. Este respins. Abține. Este respins. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Votul este deschis pentru 13. Votul este închis. Este adoptat. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Grupul socialiștilor este foarte obosit. Cred că vor să plece în vacanță. Că nu mai votează. Vă rog să nu mai faceți observații în legătură cu modul în care votează grupul socialiștilor. Mulțumesc. Dar nu votați, spune doamna președintă. Amendamentul 14 a fost adoptat. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19.20. Cine este pentru?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 29. Verificăm. Votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Cred că este adoptat dar verificăm. 35. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru? Împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. Amendamentul 3. Votul este închis. Este respins. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum uh, pentru întregul raport. Vot final. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Bravo, domnule Watson. A fost adoptat cu o mare majoritate. Nous allons passer maintenant au... Trecem mai departe la raportul domnului Sarius Volski. Politica externă a UE față de țările BRIC și alte puteri emergente, obiective și strategii. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80 pentru. Împotriva. Abțineri? Cred că se respinge. Amendamentul 81-82 se respinge. Asta se respinge. 81-82. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 94. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Se deschide votul la amendamentul 94. Se închide votul. Se respinge cu un vot diferență. 95. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se adoptă, mă scuzați, spune doamna președinte, 96. Cine este pentru? Verificăm electronic 95. Se deschide votul. A votat toată lumea. Mai lipsește o persoană. Se închide votul. Se adoptă. 96 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 97 pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 98 pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 99 pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 100 pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 101 pentru? împotriva abțineri se adoptă, 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 113 pentru, împotriva abțineri se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126, îmi cer scuze. Compromisul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, Împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 153 pentru. împotriva Abțineri se respinge. Verificăm electronic. Le vot est ouvert. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Eu am timp. Putem să verificăm toate voturile dacă doriți. 154. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 155 pentru, împotriva abțineri se respinge. 156 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 164, cine este pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă, spune doamna președinte. Trecem la amendamentul 4 pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 6 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Amendamentul 6. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. PPU-ul are o problemă, stați puțin. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 7 se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem la 18. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Stați puțin, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Am, am uitat amendamentul 11, dacă îmi permiteți, vom reveni asupra lui. Cine este pentru amendamentul 18, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă, cred. 24-25. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 26. Cine este pentru? Împotriva abțineți se adoptă. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem mai departe. La 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3... Acum uh, avem vot pe părți pentru 38, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă a doua parte. 39, pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. 39. Se deschide votul. Se închide votul.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 Se închide votul. Respins. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 50. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Deci 3 devine caduc. Trecem la avizul DV. 1 pentru. Împotrivă. Ce ați spus? Respins. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Da. Era la limită, se respinge. 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 8 pentru, împotriva abțineri se respinge. Trecem mai departe la 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă. Cred că se respinge. 12 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci, considerentul B, pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la votul final, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Mai lipsește o persoană. Se închide votul. Se adoptă cu majoritate. Felicitări, domnule Sarizolski. Mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de acest raport. Am terminat cu lucrările în această dimineață, domnul Lansbergis. Pentru. Haideți. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să fac o remarcă explicativă despre o chestiune care m-a îngrijorat pe mine în acest document. Am adoptat uh, un raport în care BRIC este prezentată ca o entitate, ca o putere consolidată ceea ce nu s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat încă. Ar fi mai bine să se aducă unele rectificări, ceea ce nu s-a întâmplat, iar acum noi vorbim despre BRICS ca o putere, ceea ce reprezintă o atitudine mai puțin progresivă și uh, pozitivă decât uh, s-a spus pe alocuri. De pildă, la amendamentul 13 eu aș dori să vă atrag atenția asupra sa. În momentul în care lăudăm această entitate ca reprezentând o transformare progresivă la nivelul uh, la nivel mondial, Când vorbim despre o trecere la un sistem uh, pluralist, după părerea mea, este vorba despre o, un transfer care se transformă într-un sistem bipolar, nu, pluri, nu pluralist. Este vorba de cei doi poli, America sau Rusia și China, de altă parte ar trebui să avem grijă cu laudele aduse acestui sistem nou. fiindcă acesta va duce la marginalizarea Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Gata, am terminat ședința de, din această dimineață. Ne revedem după masă.